Ora l'ordine del giorno reca. Următorul punct de pe ordinea de zi, întrebările cu solicitare de răspuns oral adresate Comisiei despre pașapoartele biometrice. Dau imediat cuvântul autorilor, începând cu domnul Coelho. Două minute, vă rog. Obrigat, domnule președinte, domnule comisar Malmström. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Regulamentul 2252 din 2004 a fost un pas înainte. Am reușit, într-adevăr, să simplificăm și să modernizăm normele valabile pentru pașapoarte. Am stabilit elemente de identificare, elemente biometrice de identificare. Am, uh, acestea au sporit, bineînțeles, uh, valabilitatea, între ghilimele, ale uh, pașapoartelor. Însă, mai mult, am reușit să facem mai mult de, de atât și anume întreaga procedură de eliberare a pașapoartelor a fost tratată. Tratăm, bineînțeles, colectarea și evaluarea datelor biometrice în acest regulament și, de asemenea, ne referim în regulament și la evaluarea datelor biometrice la punctele vamale. Însă, cu toate acestea, există în continuare deficiențe în acest uh, domeniu. Se pare că 10% dintre pașapoarele biometrice din Franța sunt fal- falsificate, au fost eliberate pe baza unor documente fal- falsificate. Ma mai mult, există și un studiu din uh, țările de jos care arată că 21% dintre cazurile cercetate uh, au la bază amprente care nu pot fi verificate. Iată ce se întâmplă în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană în care avem nevoie de un nivel de securitate uh, sporit. Uh, avem nevoie de proceduri cât se poate de eficiente și de soluții care să contracareze problemele de genul acesta, existente la nivelul Uniunii Europene. Deci trebuie să eliminăm problemele legate de colectarea datelor uh, biometrice. În plus, în al doilea rând, uh, datele obținute trebuie să fie viabile. Mă întreb dacă ele sunt viabile în cazul bătrânilor și copiilor. De asemenea, uh, în al treilea rând, rata de eroare trebuie să fie scăzută cât mai curând cu putință și în al uh, patrulea rând, uh, procedura de matching trebuie să fie una cât se poate de potrivită și corectă în proporție de 100%. Comisia a încercat să acopere toate uh, deficiențele existente la nivelul sistemelor de identificare. Uh, și uh, am decis cu toții că avem nevoie de un sistem european și asta am făcut noi în uh, regulamentul modificat din 2008. Și acum au trecut uh, trei ani de atunci, a, stu- uh, Comisia a făcut o serie de studii și sperăm ca aceste studii sau rezultatele acestor studii să ne fie prezentate și nouă. Doamnă comisar, există aceste studii, există rezultate deja și dacă da, atunci Comisia are de gând să facă o nouă propunere. Mulțumesc! La alt auto.

La ultima modificare a acestui regulament a fost cerută în 2009 și s-a cerut în acel context ca după trei ani să se evalueze rezultatul uh, noului act legislativ. Noi am fost de acord cu această evaluare pentru că spuneam de la bun început că uh, nu se știe exact care va fi utilitatea datelor biometrice cu adevărat. Am uh, văzut în uh, ultimii ani cât de problematice sunt aceste date problem, uh, biometrice. Vedeți că în continuare considerăm că datele biometrice sunt, nu pot fi modificate, că sunt de încredere. Ei bine, nu e adevărat și aceste date pot uh, să se modifice pe parcursul vieții. Vedeți, în cazul copiilor, uh, datele biometrice arată altfel decât uh, în cazul adulților. Și tocmai de aceea studiile pe această temă sunt necesare. Falsificările sunt în floare. Am văzut prea bine în uh, lucrul acesta în Regatul Unit, în țările de jos. Uh, documentele bio biometrice sunt permanent uh, falsificate. De asemenea, standardele din întreaga Uniune Europeană sunt diferite. Standardele sunt uh, foarte înalte în unele state, în alte state mai puțin. Vedeți cât de multe documente sunt uh, falsificate în țările de jos sau în Franța. Și gândiți-vă că dacă uh, documentele necesare pentru eliberarea pașapoartelor biometrice sunt de la bun început uh, falsificate, pașapoartele rezultate prin utilizarea lor nu au, au absolut niciun fel de validitate, nu ne ajută pe noi în niciun fel. Și mai mult de atât, falsificarea uh, acestor documente biometrice poate fi mai îngrozitor de rapid și uh, cu metode cât se poate de empirice uh, realizată. Deci nu putem decât să cerem comisiei să ne ofere studiile de care ne avem nevoie și pe care le tot cerem de ceva vreme încoace. Urmează doamna Latford, două minute. Thank you very much, uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc domnului Coelho pentru că a inițiat această discuție extrem de importantă. Evident, este foarte important ca documentele de călătorie să fie mai sigure, lucru la care lucrăm de peste 10 ani și în Uniunea Europeană și în Statele Unite și în alte țări, dar tehnologia avansează și infractorii pot exploata punctele slabe din sistemele noastre. Întotdeauna m-am, uh, am făcut eforturi în ceea ce privește mm, aspectele care țin de vize, de pașapoarte biometrice, de elementele biometrice și um, am spus că totuși e o iluzie să te încrezi prea mult în aceste elemente biometrice nu putem crede că odată ce acestea sunt folosite, siguranța este de 100%. Cum s-a spus aici, acestea sunt uh, bune în măsura în care tehnologia este bună și în măsura în care autoritățile care se ocupă de gestionarea sistemului sunt uh, competente și um, se bucură de cooperare. Prima întrebare pe care o punem este uh, Uh, care este situația actuală în ceea ce privește negocierea codului vizelor din 2009. Parlamentul a cerut cu succes să nu fie amprentați copiii sub 12 ani, fiindcă aceste amprente nu sunt fiabile. Există și um, evaluări care vor fi făcute în viitor. Uh, Sophie Invelt, uh, cu mine, am cerut um, Comisiei comentarii pe baza studiului făcut uh, în uh, țările de jos, Comisia a răspuns că nu s-au raportat probleme majore. De asemenea, informațiile stocate pe chipuri au fost problematice și totul s-a făcut pe baza informațiilor voluntare oferite de statele membre. Deci cred că trebuie să avem un studiu mai uh, complex în ceea ce privește rata eșecului Comisia ar trebui să prezinte un raport în iunie anul acesta pe codul vizelor, inclusiv în ceea ce privește evaluarea datelor pentru pașapoartele biometrice. Deci nu doar pașapoartele, ci și vizele și practicile de amprentare sunt aspecte care ne preocupă când vorbim despre documente de călătorie. În 2010 a existat un raport în care Statele Unite și-au uh, manifestat uh, preocupările legate de punctele slabe în colectarea acestor informații. Au spus că uh, există vulnerabilitate la fraudă și dacă în cazul lor se întâmplă așa, e clar că și în Uniunea Europeană. Îmi cer scuze doamnei Keller, o altă autoare, și îi dau cuvântul acum. Vă mulțumesc. Împărtășesc multe dintre criticile pe care le-au făcut deja colegii mei și mă întreb și eu până la urmă în ce a constat uh, evoluția și dacă putem să rezolvăm toate aceste chestiuni ale documentelor de însoțire, ale documentelor oferite mă scuzați, solicitate în momentul în care cere liberarea unui pașaport, chestiunea pașapoartelor falsificate sau a documentelor însora care sunt falsificate. Și oare am uh, evaluat bine adevăratele implicații ale acestor lacune? Și de multe ori ne întrebăm dacă s-au luat uh, garanțiile uh, necesare pentru toate aceste autorități care au acces la bazele de date biometrice, mai ales la um, amprentele uh, digitale. Și ne întrebăm până la urmă dacă toate aceste prevederi vor putea cu adevărat să fie respectate în statele membre, cele pe care le avem în vedere pentru um, um, următoarea generație de sisteme de securitate. Oricum, chiar dacă toate aceste chestiuni ar fi soluționate, ne întrebăm în continuare dacă chiar este util să uh, colectăm toate aceste date biometrice a persoanelor care călătoresc. Și am vrea să vedem dacă costul acestei colectări de date este compatibil cu uh, foloasele pe care le avem de pe urma uh, acestor demersuri și mă întreb dacă aceste date sunt cu adevărat comparabile și dacă există o bună proporționalitate între cantitatea de da- date stocate și felul în care acestea sunt folosite. Eu cred că ar trebui să stopăm orice fel de colectare suplimentare date biometrice atâta timp cât toate aceste uh, um, deficiențe ale sistemului nu au fost soluționate, pentru că altfel vom uh, crea și mai multe probleme și vor exista și mai multe greșeli, așa cum am auzit că se întâmplă atunci când se iau amprentele copiilor sau a vârstnicilor. Vă mulțumim. Urmează acum, pentru două minute, domnul Zile. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, ocazia de a discuta acest subiect extrem de important. Și uh, astfel putem discuta standardele biometrice în Europa. Aceasta trebuie să reprezinte o prioritate. În 2004, am adoptat un regulament referitor la um, standardele pentru elemente de securitate și biometrice în pașapoarte și documente de călătorie și de atunci au apărut o serie de probleme. Aș dori să întreb Comisia dacă s-a dovedit că se poate uh, obține un nivel superior de securitate și dacă sistemul acesta a fost uh, eficient și din punct de vedere al costurilor. Și aș vrea să întreb de asemenea ce inițiative ia Comisia pentru a combate problema în creștere legată de furtul de identitate, frauda transfrontalieră și pierderea pașapoartelor biometrice. Toate autoritățile au spus că furtul acestor pașapoarte biometrice este una dintre marile probleme cu care se confruntă. De asemenea, tehnologia evoluează suficient de rapid pentru ca pașapoartele biometrice să țină pasul cu um, tehnologiile la dispoziția infractorilor? Există verificările la frontieră adecvate pentru a ne asigura că frontierele europene nu pot fi traversate de astfel de infractori. Mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează acum pentru 3 minute în numele com Comisiei, doamna Malmström. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Studiul pe care l-ați cerut, care se concentrează asupra amprentelor copiilor sub vârsta de 12 ani este pe cale de a fi făcut. Studiul privind fiabilitatea amprentelor persoanelor în vârstă nu a fost încă demarat, pentru că nu face parte din am, uh, mandat. Pentru a obține date cât se poate de concrete, în ceea ce privește amprentele copiilor, uh, colectarea uh, amprentelor trebuie să fie făcută de două ori la o distanță de 2 ani de zile. Pentru a primi aceste, uh, primi aceste date avem nevoie de asistența statelor membre. Portu, Portugalia ne-a oferit aceste date, bineînțeles după ce s-a asigurat că datele respective sunt protejate. Din pricina acestor legislații naționale, studiul încă nu s-a terminat și nu este încă disponibil. În mai mai anul acesta veți primi un studiu intermediar pe această temă. Uh, veți afla um, date preliminare cu privire la evoluția amprentelor copiilor pe baza unor studii academice. E bine, aceste studii vor fi, sau aceste date uh, intermediare vor fi prezentate Parlamentului European la data uh, deja convenită. Vedeți că există deja studiul acesta privind uh, viabilitatea și fiabilitatea uh, amprentelor uh, copiilor sub vârsta de 12 ani. Și la final vom reuși să stabilim dacă algoritmul biometric existent deja pe, pe piață poate fi folosit într-o manieră corectă în ceea ce privește copiii la mijlocul 2000, uh, anului 2013 veți primi datele finale. Pornind de la aceste stat, uh, date și studii, vom reuși să, amendăm, să amendăm într-o manieră solidă regulamentul. În august anul trecut am uh, amendat am amendat deja specificațiile tehnice ale pașapoartelor. Această decizie cere cât se poate declar ca cerințele privind amendamentele, să, amprentele, îmi cer scuze, să fie uh, clarificate și vom face lucrul acesta. Deci noi, eh, în momentul de față, cercetăm pașapoartele eliberate de către diferitele state membre și stabilim dacă acestea sunt, într-adevăr, la nivelul standardelor eh, dorite. Deocamdată, pașapoartele biometrice naționale sunt uh, evaluate la nivel național, iar cipurile sunt evaluate de asemenea, însă pe bază voluntară, pentru că acesta este singura, aceasta este singura măsură pe care o avem la dispoziție poziție. În data de 20 mai vom reuși să vă oferim mai multe date în acest sens și dacă se va de- decide că majoritatea pașapoartelor biometrice sunt neconforme, atunci Comisia va lua deciziile necesare și, de asemenea, va lua deciziile necesare în ceea ce privește furtul de identitate. În ceea ce privește uh, Documentele de origine originale, da, suntem conștienți de faptul că acestea sunt deseori fraudate și în cel mai curând timp cu putință vom reuși să demarăm un studiu pe această temă și vom discuta cu dumneavoastră măsurile care trebuie să fie luate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim la rândul noastră, doamnă comisar. Trecem acum la oratorii în numele grupurilor. Mai întâi de toate, în numele PPE, pentru două minute, domnul Diaz de Mera. președinte, Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, doamnă comisar, și îi mulțumesc lui Carlos. Știm foarte bine că folosirea pașapatelor biometrice a constituit un progres, dar nu trebuie să uh, dăm uitări problemele care au apărut, mai ales în întregul lanț care duce la emiterea acestor pașapoarte. Avem acum uh, niște sisteme um, unde se folosește mult tehnica pentru um, trecerea frontierelor, dar uh, la ce ne servesc toate aceste sisteme dacă pașapoartele însele nu sunt neapărat autentice? Noi vrem să garantăm libera circulație, uh, mai ales în zona Schengen. Am uh, considerat că pașapartele biometrice erau o bună metodă de a se lupta, de exemplu, împotriva terorismului și a criminalității organizate, dar în momentul în care acestea sunt falsificate, ele nu mai sunt un instrument la fel de eficient, de aceea trebuie să acordăm toată atenția, cum spuneam, întregului uh, sistem și trebuie să existe o legătură fiabilă între pașaport și titularul acestuia. Iată de ce aceste rapoarte de evaluare mi se par justificate, având în vedere că cauzele de fraudă au devenit din ce în ce mai frecvente. Iată de ce, stimată doamnă Malmström, așteptăm cu nerăbdare raportul provizoriu care ne-a fost anunțat până în, în, pentru luna iunie, precum și cel definitiv eh, anunțat pentru anul 2013. Noi uh, ne dorim să existe interoperabilitate între serviciile care se ocupă de emiterea acestor documente. De asemenea, ne dorim să existe un nivel de securitate acceptabil în fiecare etapă. Stimată doamnă, este foarte important să știm exact ce se întâmplă cu datele care privesc copiii și mai ales cu amprentele lor digitale apreciez hotărârea luată de guvernul Portugaliei de a face ca această procedură să devină mai fiabilă. Mulțumesc. Acum, în numele uh, grupului SND, pentru două minute, doamna Ghiom. Mulțumesc. Aceste discuții ne permit să revenim la preocupări din trecut în ceea ce privește pașapoartele biometrice. Am spus atunci că aceste elemente vor permite îmbunătățirea nivelului de securitate al documentelor de călătorie. Un studiu recent a arătat că 10% din pașapoartele franceze sunt false, fiindcă se bazează pe documente foarte ușor de falsificat, o copie a unui certificat de naștere. Prin urmare, acest aceste elemente uh, nu sunt cele mai bune instrumente pentru protejarea cetățenilor. Intervenția domnului președinte pentru a cere o intervenție mai lentă. Prin urmare, trebuie să fim mai prudenți pentru a apăra securitatea în, uh, în, uh, corela, în colectarea informațiilor. Trebuie să existe baze de date care să um, poată fi folosite și în alte scopuri, nu doar cele de interes general. Există apoi interese ascunse în spatele um, acestor revoluții. Fabricanții de scanere, uh, prelucrătorii de astfel de date, toate aceste lobby-uri industriale care au propriile lor interese și promovează aceste tehnologii. Lucru care trebuie să ne preocupe. Trebuie să fim deci foarte atenți în ceea ce privește um, dreptul la viață privată și vreau să insist asupra faptului că utilizarea acestor date trebuie să fie proporțională cu obiectivele urmărite chiar dacă aceste date biometrice sunt absolut necesare, după cum s-a dovedit. În ceea ce privește punerea în aplicare a acestor reguli la nivel național, din partea Comisiei am primit detalii utile și așteptăm rapoartele pe care le-ați menționat, primul dintre care trebuie să vină foarte repede. Guillaume. Mulțumim, doamne Guillaume. Urmează numele alte pentru un minut, doamna Infeld. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, s-au spus deja multe despre calitatea amprentelor digitale, despre calitatea sistemului ciclului de liberare, despre toate lucrurile acestea. Însă mai există un lucru, justificarea pașapoartelor biometrice. Asta deoarece în uh, țările de jos un, uh, o solicitare recent de acces, accesarea documentelor a arătat cât se poate de clar că documentele originale nu au oferite pentru sau solicitate pentru eliberarea unui pașaport uh, biometric nu au fost chiar atât de originale. Și 21% dintre uh, aceste documente s-au dovedit a fi false. Deci iată că am introdus un sistem foarte costisitor care însă pornește de la iată documente care pot fi ușor falsificate. Oare comisia ține cont de această realitate? Vă mulțumesc. În numele verzilor urmează acum, pentru un minut, doamna Zadonca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt bucuroasă să aflu că acest studiu este uh, în curs de a fi uh, finalizat, cel puțin studiul provizoriu. Și doamna Malmström ne împărtășește opinia. Acum, dacă îmi dați voie, aș vrea să fac un salt în trecut și să vorbesc despre avizul verzilor pe vremea când se vorbea despre introducerea pașapoartelor biometrice. Noi tocmai atunci spuneam că trebuie să existe un bun echilibru între um, nivelul de securitate al acestor pașapoarte, datele care sunt colectate și principiul proporționalității și al protejării datelor. Acest lucru a fost spus exact în acest for pe 1 decembrie 2004 și iată că uh, a fost o declarație de-a dreptul providențială. Domnul Coelho a fost uh, unul dintre autorii acestei întrebări și îi mulțumesc uh, că a avut ideea acestei dezbateri. Mulțumesc. Acum, în numele grupului EFD, domnul Ziobro, un minut. Panie Przewodniczący, otóż do południa rozmawialiśmy na temat Mulțumesc, domnule președinte. Dimineața am discutat despre traficul de ființe umane, un subiect uh, foarte sensibil, având în vedere că există consecințe tragice pentru multe femei și copii. Și cred că prin consolidarea nivelului de securitate la frontieră și prin eforturile făcute pentru a împiedica falsificarea documentelor de călătorie, putem încerca să eliminăm în mod eficient sau cel puțin să limităm traficul ilegal de persoane. Pașapoartele biometrice dau naștere la multe speranțe, însă din raport reiese că există multe probleme în ceea ce privește codificarea datelor, chipurilor și cred că lucrurile trebuie îmbunătățite. Vă mulțumim, stimate coleg. Nu-l văd în sală pe domnul Seghedi. Bine, iată, am economisit un minut și jumătate. Dăm cuvântul în cele ce urmează pentru două minute domnului Busutil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am introdus uh, pașapoartele biometrice pentru a face mai dificilă falsificarea documentelor de călătorie. Doream ca cetățenii europeni să poată călători mai ușor, însă cu toate acestea știm prea bine că până și pașapoartele biometrice au provocat o serie de probleme. Tocmai din acest motiv am adresat această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Doream să îi cerem comisiei să ne ofere detalii cu privire la aceste probleme. Și iată, astăzi putem întrevedea deja posibilele soluții la aceste probleme. E drept, uh, controlul la granițe este un subiect uh, sensibil pentru cetățenii uh, noștri tema imigrației ilegale, prezența unor imigranți ilegali în Europa, precum și închiderea sau deschiderea granițelor noastre, pot uh, genera cu toatele dezbateri aprinse și am învățat din trecut că aceste teme trebuie să fie tratate cu foarte multă sensibilitate. Parlamentul European știe prea bine câtă sensibilitate este necesară, cu atât mai mult cu cât am discutat nu de mult despre extinderea spațiului Schengen. Domnul Coelho are o bună expertiză expertiză în domeniu, în acest domeniu uh, în care pașapoartele biometrice sunt incluse. Deci uh, e clar că pașapoartele biometrice trebuie să fie cât mai eficiente cu putință și să nu poată fi uh, falsificate. Dacă vom reuși să eliminăm problemele pe care le vom identifica în urma demarării acestor studii, eu cred că cu toții am putea beneficia de mai multă libertate. Vă mulțumim. Urmează acum pentru un minut doamna Childers. President, after the adoption of Domnule președinte, după ce am adoptat standardele de securitate în ce privește pașapoartele biometrice în anul 2004, au fost emise primele pașapoarte de acest timp în Irlanda în 2006. Ne-am dorit să protejăm mai bine astfel pe deținătorii pașapoartelor, pentru că ne-am închipuit că aceste pașapoarte care conțineau tot felul de cipuri și amprente digitale vor fi de nefalsificat și sigure. Iar apoi, în anul 2010, în urma unei anchete a poliției irlandeze, s-a văzut că, de exemplu, 10 pașapoarte uh, irlandeze au fost falsificate și au fost folosite de către armata israeliană pentru a comite asasinate în uh, Palestina. Și nu era decât un uh, exemplu, datele biometrice uh, sunt ușor de falsificat. Pașaparte din alte uh, țări europene au fost implicate în acest caz. Și este o dovadă uh, de netăgăduit a uh, lacunelor în uh, întregul ciclu de uh, emitere, de eliberare a acestor pașapoarte. De aceea trebuie să luăm foarte în serios aceste deficiențe. Mulțumesc acum pentru două minute, doamna Angelili. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Ați uh, salutat uh, situația. Libera circulație a cetățenilor este una dintre prioritățile Uniunii Europene, la fel este și consolidarea și garantarea unui spațiu european sigur. Acestea sunt obiectivele pe baza cărora în 2009 Parlamentul a aprobat uh, raportul domnului Coelho cu privire la pașapoartele biometrice. Conform principiului, o persoană, un pașaport și copiii urma să aibă drept la propriul pașaport, fără să mai trebuiască să se regăsească pe pașaportul părinților. Sistem care ar putea fi mai sigur dar acest uh, principiu pare să fie inaplicabil sau cel puțin nu este sigur pentru copiii sub 12 ani. Amprentele copiilor sub 6 ani s-a dovedit că nu, sunt, uh, nu au o suficientă calitate pentru a garanta o verificare fără echivoc a identității având în vedere că uh, copiii sunt persoanele cele mai expuse la um, uh, răpiri, traficul de persoane umane sau abuzuri sexuale, întrebarea este care sunt uh, studiile, evaluările făcute de comisie în acești ani pentru a garanta o protecție adecvată a minorilor, în special când aceștia călătoresc singuri. Mulțumesc! Grazie lei. Als nächste Rednerin hat für... Urmează acum Doamna Machie, pentru două minute. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Vreau mai întâi să frâng gâtul acestor zvonuri cum că în Franța ar fi în circulație un milion de pașapoarte biometrice false. Franța ia foarte în serios riscurile de fraudă care există în ce privește documentele de origine. Și la inițiativa guvernului nostru, s-a transformat uzurbarea identității într-un uh, delict care este pedepsit cu până la 15 ani de închisoare și 15.000 de euro amendă. Iar prefecturile din Franța au uh, Um, pus la dispoziția serviciilor uh, pertinente resurse suplimentare pentru a se putea lupta împotriva fraudei. Iar toate dispozițiile în ce privește securizarea eliberării de uh, cărți de identitate și alte documente de identitate uh, a fost accentuată. Și se dorește limitarea riscurilor de falsificare de exemplu, până și certificatele de naștere sunt deliberate pe uh, uh, hârtii speciale uh, cu um, securizate. Ministerul de Interne a luat mai multe măsuri pentru ca justificarea de domiciliu să fie de asemenea uh, uh, sub, eliberată sub forma unui document securizat. Există, de exemplu, un cod de bare. Iar toate piesele furnizate cu ocazia uh, cererii unui document de identitate uh, anterior sunt stocate pentru că apoi acestea se poate să fie comparate cu documentele care sunt furnizate în momentul în care se cere un pașaport sau un al doilea document de identitate și dacă există vreo suspiciune de fraudă se poate ajunge până la retragerea documentului de identitate respectiv. De asemenea, în cazul în care un document este pierdut sau furat și aici prefectura poate să facă o comparație între documentele de origine. Închei, domnule președinte, vă rog frumos dați-mi voie să închei uh, propoziția. De fiecare dată când un document este pierdut sau furat și declarat ca atare, Franța informează Interpolul tocmai pentru că acestea să nu poate să fie folosite în altă parte. Și înainte de a face asemenea afirmații, rog pe autorii acestei inițiative să pună întrebări colegilor lor francezi ca să le spună adevărul. Mulțumesc, deci, la procedura Catch the Eye. Uh, s-au înscris cinci persoane și vreau să încep mai întâi cu domnul Nicola și apoi va fi domnul Kelly, domnul Obermeier și în sfârșit domnul Luhan. Domnule Nicola și dumneavoastră începeți. Um, care Vă mulțumesc domnule președinte. Într-adevăr, există în continuare probleme legate de fiabilitatea uh, pașapoartelor biometrice. Încă nu am uh, găsit soluțiile necesare. Pașapoartele biometrice sunt într-adevăr folosite de peste 5 ani de zile în multe dintre statele membre și uh, înlocuiesc deja documentele vechi. Pașapoartele bi- biometrice conțin un chip ce prezintă date esențiale biometrice cu privire la posesorul pașaportului, însă cu toate acestea, iată că, conform estimărilor, milioane chiar de pașapoarte biometrice sunt falsificate sau eliberate pe baza unor documente de origine falsificate. Aceasta este o dovadă a faptului că documentele biometrice nu sunt suficiente pentru verificarea autenticității documentelor. Fiind o, un aspect care ține de securitatea Uniunii Europene, eu consider că trebuie să introducem reguli mai stricte care să nu se refere doar la pașapoarte, ci și la ciclu, întregul ciclu de eliberare al lor. Vă mulțumim. Urmează acum domnul Kelly pentru un minut. Uh, Domnule președinte, în această dimineață am vorbit despre acordul uh, între noi și Statele Unite în ceea ce privește PNR, lucru care duce la creșterea gradului de securitate pe durata călătoriilor am auzit însă aici că 10% din pașapoartele franceze sunt falsificate, chiar dacă nu toată lumea e de acord cu asta. Oricare ar fi cifra însă, putem spune că cei care au pașapoarte falsificate sunt probabil uh, infractori, într-un fel sau altul, marea majoritate. Și dacă putem reduce numărul de pașapoarte falsificate, uh, lumea va fi mai sigură, Putem lupta împotriva traficului de persoane umane, a traficului de bunuri contrafăcute și așa mai departe. Doamna Children s-a subliniat că pașapoartele falsificate continuă, dar într-un număr mai scăzut de când s-au introdus cele biometrice. Deci, iată, asta este calea de urmă. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează domnul Senche pentru un minut. Podziękować. Paszporty biometryczne wprowadzane są po to, bo przecież to jest... Vă mulțumesc. Pașapoartele biometrice au fost introduse cu un scop precis, și anume să îngreunăm viața infractorilor. Și cred că nu avem nicio altă alternativă mai bună ca să atingem acest obiectiv. Totuși, se pare că și aceste documente pot să fie falsificate și criminalii, infractorii au reușit să găsească slăbiciunile sistemului. Și agențiile care se ocupă de prevenirea criminalității trebuie să aibă acces la datele uh, uh colectate în urma eliberării pașapatelor biometrice, fără nicio îndoială. Dar mi se pare că Europolul și uh, Frontex n-au acces la aceste date și mi se pare curios acest lucru. Mulțumim. Acum domnul Obermeier pentru un minut mulțumesc, domnule președinte. S-a sperat că noile pașapoarte biometrice nu vor putea fi uh, falsificate și, prin urmare, vor aduce cu ele mai multă siguranță. Însă, iată că doar în Franța circulă peste un, un milion de pașapoarte care au fost eliberate pe baza unor documente de origine uh, ilegate, ilegale. Uh, Uh, pașapoartele biometrice au fost introduse la presiunea americanilor în anul 2004. Conțin un chip pe care sunt înscrise datele biometrice în sine, însă, conform unui studiu olandez, se pare că aceste date biometrice nu sunt suficiente de ușor de citit. Ba mai mult decât atât, în cazul bătrânilor și uh, copiilor, datele biometrice în sine nu sunt fi- fiabile. Aceste uh, pașapoarte biometrice au fost uh, introduse pentru a ajuta partenerii internaționali în combaterea uh, terorismului. Iată, studiile pe care le-am demarat sunt necesare pentru a vedea clar dacă aceste pașapoarte sunt într-adevăr viabile. Urmează domnul Luhan, un minut. Pașapoartele biometrice au fost și sunt în continuare greu de acceptat de către populație

mulțumesc. doamnei comisar cuvântul în încheiere. domnule președinte. O dezbatere foarte importantă. Vorbim despre siguranța documentelor, drepturi fundamentale, eficiența diferitelor tipuri de documente de călătorie E păcat că avem dezbaterea astăzi, fiindcă în iunie vă voi putea da răspunsurile la toate întrebările pe care le-am auzit. Atunci vom avea rapoartele și vă voi prezenta rezultatele. Însă uh, vom relua discuția atunci, odată ce documentele sunt finalizate. Ați întrebat despre documentele falsificate. Știm că există această situație. Nu avem o confirmare a cifrelor menționate aici. Cred că e o exagerare totuși, dar există această problemă și avem uh, legături cu Frontex și Europol pe această temă. Se efectuează un studiu acum pe furtul de identitate în general. În ceea ce privește adoptarea regulamentului pentru pașapoarte biometrice, nu a existat o clauză de evaluare acolo, de aceea nu am făcut o evaluare a eficienței datelor biometrice. Dar dacă Parlamentul dorește acest lucru, vom analiza această dorință. Mulțumim pentru dezbatere și sunt sigură că o să revenim la ea în curând cu niște răspunsuri mai concrete. Mulțumesc! Die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt ist damit dann auch abgeschlossen. Mulțumesc. S-a încheiat acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la următorul punct. Întrebarea cu solicitare de răspuns oral despre delimitarea zonelor defavorizate în contextul reformei PAC. Mai întâi, pentru două minute dau cuvântul doamnei Köstinger, autoare a întrebării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să îmi exprim mirarea pentru faptul că Consiliul nu a considerat că era util să rămână în sală. Totuși mă bucur că putem să avem această dezbatere. Președintele întrerupte. Îmi cer scuze că vă întrerupt, dar pentru că tot este o întrebare pentru Consiliu și acesta nu este în sală pentru a auzi, o să suspendăm uh, câteva um, secunde sesiunea ca să vedem unde s-a ascuns reprezentantul Consiliului. Selbstverständlich werden wir Ihre Redezeit von vorne wieder laufen lassen. Bineînțeles că timpul de vorbire va decurge în mod normal sau conform planului imediat ce reprezentantul Consiliului apare. Se pare că putem începe. Prin urmare, haideți să continuăm cu ordinea de zi. Începem așadar uh, dezbaterea pe marginea întrebării cu solicitare de răspuns oral care vizează zonele defavorizate în contextul reformei PAC. Începe doamna Köstinger. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc reprezentantului Consiliului că a apărut până la urmă. Eu consider că această temă este într-adevăr una sensibilă și foarte importantă pentru, sau din punctul de vedere al Parlamentului European. Și uh, tocmai de aceea ne bucurăm